Apologies, colleagues, for being late. Îmi cer scuze, dragi colegi, că am întârziat. Începem cu punctul nostru 13. Este vorba de prezentarea de către Comisie a propunerii pentru o decizie a Consiliului privind aplicarea dispozițiilor din achiul Schengen în domeniul sistemului de informații Schengen în Republica Croația. Raportor este domnul Melo. M-am întârziat, așa că am să vă rog direct să vă faceți prezentarea. Am cer scuze încă o dată că am întârziat. Uh, comisia întâi. Domnul Hirt. Deci comisia întâi. Vă mulțumesc, domnule președinte, bună ziua, domnilor și domnilor, mă numesc Vieli Carhot, sunt uh, responsabil cu politicile la uh, um, unitatea V3, mă ocupăm de sistemul de informații Schengen. Am să vă explic în primul rând contextul acestei propuneri și apoi am să vă spun câteva cuvinte despre conținut și despre implicații. În primul rând, Vreau să vă explic faptul că această propunere se referă la evaluarea Schengen, care este în curs uh, și în Croația. Scopul acestei evaluări Schengen, aceste proceduri, în, caz, în cazul Croației, este acela de a verifica în temeiul um, articolului 4.2 din actul de aderare al Croației dacă aceasta îndeplinește condițiile necesare pentru aplicarea de plină a tuturor părților din achiul Schengen. Și după această după ce această procedură de evaluare se va încheia cu succes, Consiliul va putea să ia o decizie cu privire la aplicarea de plină a tuturor părților din achiul Schengen în Croația. Procesul de evaluare Schengen în Croația a început în 2016, după ce Croația a declarat că este gata să fie evaluată de către Comisie în 2015, evaluarea Schengen acoperă câteva aspecte din mai multe domenii. Codul vizelor, gestionarea frontierelor externe și cooperarea în domeniul poliționesc, protecția datelor, funcționarea sistemului de informații Schengen sau SIS. Această ultimă evaluare în domeniul SIS uh, încă nu s-a mm, realizat, vizita n-a avut loc pentru că uh, nu se poate face decât atunci când sistemul a intrat în funcționare în Croația, deoarece SIS este un sistem informatic, operațional, ceea ce înseamnă că funcțiile sale tehnice și operaționale nu pot fi evaluate decât după ce acesta a intrat în funcționare. Deci, în acest context, uh, subiectul propunerii este să permitem intrarea treptată în operare a SIS în Croația, Așa cum s-a explicat în justificare, Croația a îndeplinit condițiile necesare, permițând Consiliului să ia această hotărâre. Protecția datelor uh, a fost evaluată ca fiind de succes, uh, s-a făcut în 2016 și Croația, de asemenea, este pregătită din punct de vedere tehnic să se integreze în SIS. Uh, Croația are un sistem național, are, au un birou uh, Siren și au și capacități de comunicare cu alte birouri Siren. Deci, s-a propus ca Consiliul să hotărească două date, sunt menționate chiar în propunere la articolul 1, alineatul 2, este vorba de data în care se încarcă datele, deci momentul din care datele SIS create de alte state membre pot fi puse la dispoziția Croației și cea de-a doua dată este cea care se referă la momentul din care Croația poate să-și creeze propriile sale alerte. Este vorba de o dată care trebuie să fie stipulată în temeiul articolului 1 și 3. Deci, se explică de asemenea că Consiliul nu și-a luat încă decizia finală cu privire la aplicarea de plină a tuturor părților relevante din acheiul Schengen, lucru care nu se poate face după mm, încheierea mm, întregului proces de evaluare Schengen. Vor mai fi încă niște restricții cu privire la utilizarea acestor date de către Croația. Aceste restricții vizează în special uh, refuzarea alertelor privind intrarea, și până la acel moment Croația nu va putea să uh, introducă uh, refuzurile de uh, intrare și nici nu va putea să menționeze intrările altor naționali, resortisanțe ai statului membre care fac obiectul altor alerte. Acesta este articolul 1 alineatul 1. Mulțumesc. Acum, înainte să dau cuvântul domnului Melo, Poate că vrea să intervină și președinția malteză, domnul Cușieri. Iese de față. So, honorable members of the... Stimați membri ai Parlamentului European, în calitate de reprezentant al uh, Consiliului, vreau să spun că, la fel cum a spus și Comisia, Statele se află într-un proces de verificare a punerii în aplicare în mod corect a achiului um, Schengen în diferite domenii. Unul dintre acestea este protecția datelor. Este o condiție preliminară pentru ca um, Croația să-și poată începe schimbul de informații suplimentare și utilizarea SIS. Am să parcurg ce a spus uh, comisia, chiar dacă risc să repet. Comisia a adaptat raportul în care a constatat că nivelul de conformitate al Croației era satisfăcător, iar acum Consiliul este gata să meargă mai departe, să adopte proiectul de decizie care este acum în discuție. De aceea, Consiliul, pe baza articolului 4.2 din actul de aderare al Croației, a solicitat la sfârșitul lunii ianuarie Parlamentului uh, European uh, să iau o hotărâre în acest sens până la plenarea din uh, martie. Motivul pentru care se grăbesc atât de mult lucrurile a fost să nu se prelicriteze evaluările Schengen aflate în curs o întârziere ar fi destul de complicată, ar periclita întreg procesul de aderare la Schengen, adică eliminarea controlului la frontierele interne și așadar acest proces ar trebui să se întâmple cât se poate de repede, mai ales că uh, din punct de vedere tehnic, Croația este pregătită să adere la SIS și la familia Siren și-a înființat biroul Siren și a creat proceduri naționale, asta încă din uh, vara lui 2016, iar intrarea în funcțiune a SIS în Croația este importantă pentru că va accelera cooperarea poliționească și judiciară între Croația și celelalte state membre ale Uniunii Europene. Unele dintre aspectele acestei cooperări există deja, cum ar fi utilizarea mandatul european de arestare, decizia cadru privind acesta, însă Croația încă nu poate să folosească SIS pentru a face schimb de alerte pe baza mandatelor europene de arestare. Asta pentru a aresta persoane, pentru extradă, extradări. Și deocamdată trebuie să folosească alte canale, pentru că deocamdată nu au uh, un fel de conectare la SIS. Și în două, trei luni Croația va trebui să încarce datele și să o funcționare corespunzătoare înainte de evaluarea SIS. Uh, deci, uh, Consiliul ar uh, aprecia să primească mai multe dată în acest sens până la finalul acestei luni. Vă mulțumesc foarte mult! mulțumesc foarte mult! Deci, uh, Parlamentul poate ori să accepte, ori să respingă acest text și de aceea se dorește o adoptare rapidă uh, la următoarea ședință, până la ședința libe și termenul este mâine la ora 4. Votul final va fi pe, în martie și în plenara aprilie 1. Asta e data pe care am cerut-o. A, acesta fiind spus, am să rog pe domnul raportor Melo să ne facă prezentarea sa. Mulțumesc. Sure. I'll use the Portuguese if you don't. Mulțumesc, domnule președinte. Am să mă exprim în limba portugheză. Sistemul de informații Schengen a fost creat pentru a se îmbunătăți securitatea internă în uh, statele membre uh, ale spațiului Schengen și securitatea la frontierele externe. Acest sistem conține un, volum semnificativ de date și este o contribuție importantă la protejarea uh, frontierelor. Acum trebuie văzut dacă aceste dispoziții trebuie aplicate în Croația în contextul SIS după Uh, întreprinderea măsurilor uh, corespunzătoare la nivel tehnic și juridic. Comisia ne uh, aduce la cunoștință că Croația îndeplinește toate criteriile și că va prezenta nivelul adecvat de mm, protecție a datelor cu caracter personal. În ceea ce privește nivelul operațional pentru operațiunile de colectare de informații pe scară largă, de asemenea, sunt îndeplinite criteriile tehnice pentru Croația ca aceasta să participe la SIS. Referitor la evaluarea propriu-zisă, aceasta s-ar putea face după ce Croația ar adera. Susținem decizia Consiliului, precum și colaborarea dintre autorități care ar putea să conducă la o mai bună protecție a frontierelor externe, ceea ce reprezintă fără îndoială una dintre prioritățile grupului nostru politic. Acesta este avizul și punctul nostru de vedere pe marginea acestui dosar. Mulțumesc, domnule Melo. Ceilalți membri prezenți ar dori să intervină și îmi cer scuze tuturor celor de față pentru întârzierea mea de 11 minute. Îmi cer iertare. Doamna Sipel. Da. Mulțumesc. De regulă n-aș fi, în mod normal n-aș fi intervenit, aș fi ascultat doar informarea, dar vreau să profit de ocazie pentru a face o declarație politică. Mi se pare interesant că în mod evident, chiar dacă sunt și alte state membre care îndeplinesc criteriile tehnice, nu toate statele membre fac parte din sistemul de informații Schengen. De aceea, ceea ce eu aș vrea să susțin este să evităm dubla măsură între statele membre. Croația îndeplinește criteriile și, dacă așa stau lucrurile, desigur că ar trebui să facă parte din sistemul de informații Schengen. Însă, am zâmbit când am uh, am auzit că Comisia, dacă constată că în legătură cu protecția datelor totul merge bine în Croația, atunci putem să ne dăm acordul. Zâmbeam, pentru că mi-am adus aminte că am trecut și noi prin ceva asemănător legat de protecția datelor, când Comisia a făcut o observație asemănătoare referitoare la țările terțe. Voiam doar să aud ce Uh, informările care ne sunt uh, oferite astăzi și consider și eu că dacă Croația respectă criteriile, atunci trebuie să facă parte din sistemul SIS. Mulțumesc, uh, Birgita, pentru că te-ai implicat în această dezbatere. Domnule Melo, doriți să reacționați în vreun fel? Nu. O informare din partea mea la nivelul amendamentelor. Votul va avea loc pe 22 martie și în baza regulamentelor, regulamentului de procedură, amendamentele vor fi acceptabile numai dacă recomand, în urma recomandărilor raportorului. Deci veți putea să vă folosiți de, nu veți putea să vă folosiți de sistemul automat de depunere a amendamentelor. Prin urmare, dacă mai e cineva care mă ascultă, vă rog să informați secretariatul în legătură cu amendamentele și Referitor la calendarul raportului, îmi pare rău, domnule Melo, că a trebuit să procedăm astfel astăzi. Vă mulțumesc pentru înțelegere. Îi mulțumesc și doamnei Sipel, care este persoana cu prezența cea mai remarcabilă la ședințele noastre în Parlamentul European. Deci îi mulțumesc și dumneai ei, le vă mulțumesc tuturor și astfel putem pune capăt atât acestui punct de pe ordinea de zi, cât și reuniunii în general. Într-adevăr, e destul de neobișnuit să avem o reuniune de numai jumătate de oră, dar vă mulțumesc tuturor pentru participare și o după amiază plăcută.